sper că și uh, uh, Parlamentul nostru să trimită un salut acestor muncitori și să susțină lupta lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și cu asta, doamnelor și domnilor, am încheiat și uh, uh, discuțiile de un minut. Și Sper că ă, toți cei care au dorit să ia cuvântul au putut să o facă, dar domnul Barnier este încă alături de noi și dorim să-i mulțumim pentru prezența sa până la această oră. Mulțumim tuturor, ă, drum bun celor care se întorc și mâine reluăm ă, la 8 și jumătate. Mulțumesc și noapte bună!